Am uh, primit uh, din uh, partea grupului GUE o cerere de a o numi pe doamna Rina Ronia Acari ca membru al Comisiei de Control Bugetar și a Comisiei de Afaceri Constituționale. Nu văd nicio obiectă, deci această desemnare este aprobată. Poziția Comisiei ne-a fost